tomando sus asientos. El acta de la sesión de ayer y... Procesul verbal al sesiunii de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Dacă nu aveți obiecții, procesul verbal se consideră ca fiind adoptat. Primul, nostru, primul punct pe ordinea de zi acum este declarația Consiliului și Comisiei privind învățămintele de tras în ceea ce privește siguranța nucleară în Europa după accidentul din Japonia. Îi dau cuvântul doamnei Gării în numele Consiliului. Bine. Doamnelor și domnilor, am putut să vedem acest frumos spectacol. Acum vă rugăm să ne permiteți să continuăm sesiunea. Vă rog să luați loc și să nu mai utilizați aceste elemente vizuale care nu au nimic de a face cu sesiunea plenară. Muchas gracias, señor presidente. Señora Ghiori, tiene usted la palabra. Mulțumesc cuvântul, doamnă Ghiori. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, doamnelor și domnilor, în primul rând, aș vrea să salut continuarea dezbaterii pe care am început-o luna trecută. Asta ne arată cât de serioase sunt aceste lucruri și că pe lângă reacțiile provocate la situația tragică din Japonia, instituțiile Uniunii Europene fac tot posibilul pentru a aborda această problemă. Vreau să vă spun că suntem gata să oferim sprijin continuu poporului japonez, fie că e vorba de asistență umanitară sau de expertiză nucleară. Consiliul European a spus acest lucru foarte clar pe 25 martie și aș dori să Spun încă o dată că președinția maghiară a reacționat fără preget, mai ales în ceea ce privește riscurile nucleare. Știm care pot fi opiniile pe care și le face publicul în legătură cu siguranța nucleară se spune că Uniunea Europeană nu reacționează decât uh, la acest eveniment tragic care a avut loc uh, în exteriorul uh, granițelor noastre. Ei bine, nu e adevărat. Avem deja de câțiva ani un cadru legislativ juridic obligatoriu. În 2009 ne-am ocupat de asemenea de siguranța nucleară. Asta mai ales pentru că siguranța nucleară reprezintă un proces continuu în care regulile trebuie tot timpul adaptate, de asemenea trebuie să tragem învățăminte de pe urma evenimentelor, cum ar fi cel din Japonia de la Fukushima și de asemenea se revizuiesc instalațiile nucleare în mod continuu. În martie, S-a confirmat că reacția noastră va fi următoarea. Vom verifica siguranța pe teren cu un cadru juridic uh, sporit și prima etapă a acestei um, abordări în etapă este cea a testelor de rezistență. Vom uh, elabora aceste teste în lumina evenimentelor recente și vom folosi toată experiența pe care o avem. Grupul European de Reglementare a Siguranței Nucleare, grupurile naționale de reglementare, de asemenea, vor identifica modalitățile până la jumătatea lunii mai. Și până în vară vom putea să începem aceste evaluări. Mai multe state membre și mai mulți operatori nucleari deja s-au uh, angajat să-și uh, revizuiască instalațiile nucleare și putem practic să tragem primele concluzii înainte de sfârșitul acestui an. Rezultatele testelor de rezistență vor fi făcute publice, vor avea loc, vor avea vor fi puse la dispoziția publicului și a instituțiilor iar um, aceste rezultate, de asemenea, vor fi evaluate până la sfârșitul anului. I s-a cerut Comisiei de asemenea să revizuiască cadrul juridic uh, existent în ceea ce privește siguranța nucleară și s-a cerut de asemenea Comisiei să propună îmbunătățiri dacă este nevoie. Între timp, ne vom continua munca, vom adopta directiva propusă privind gestionarea deșeurilor radioactive. Asta deoarece regulile de siguranță nucleară trebuie stabilite în așa fel încât să acopere întregul ciclu de viață al unei instalații nucleare. Ca prin pas le vom cere și țărilor terțe vecine să ni se alăture în acest uh, la, exercițiu de evaluare. Le vom cere de asemenea să-și ridice propriile standarde de siguranță. E clar că nu ne limităm doar la energia nucleară în ceea ce privește siguranța. Nu ne putem permite întreruperea, nu ne putem permite ca siguranța aprovizionării să fie mai presus de sănătatea oamenilor sau de mediul înconjurător. Trebuie să ținem cont de situația din Uniunea Europeană, să ținem cont de faptul că mixul energetic din statele membre este diversificat și că componența acestui mix este o decizie care ține de latitudinea statelor membre. Deci aici avem o competență națională. Putem totuși face progrese în ceea ce privește obiectivele comune și putem șterne calea pentru o politică energetică comună. Vom începe să examinăm foaia de drum pentru energie 2050, vom uh, vedea care este contribuția diferitelor surse de energie la angajamentele noastre în ceea ce privește schimbarea climatică. Vom vedea de asemenea cum putem îndeplini obiectivele de competitivitate, de asigurare a aprovizionării cu energie. Politicile energetice naționale sunt independente, însă există o strânsă legătură între ele și de aceea ar trebui elaborat un concept comun privitor la politica energetică. Asta pentru investiții și pentru reglementarea prețului la energie. Energia nucleară reprezintă 30% din producția de energie. Iar cele 13 state membre care au optat pentru energia nucleară nu pot să-și închidă centralele fără să se coordoneze cu celelalte state și fără să aibă în considerare alte surse de energie și situația rețelelor. La summitul din, din luna mai se va organiza un schimb de vederi uh, profund pe această temă. De asemenea, vom informa publicul în legătură cu beneficiile și avantajele opțiunilor energetice pe care le facem. Și sunt sigură că dezbaterea de astăzi va contribui uh, la acest lucru. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul comisarul Oettinger. Herr Präsident, Domnule președinte, doamnă ministru Gheori, stimate doamne, stimați domn deputați. Tragicul cutremur de pe 11 martie și tsunamiul care a urmat și apoi uh, evenimentele din centrala atomonucleară care au adus pagube uriașe în condițiile în care în înlăturarea acestor uh, pagube și amenințări nu s-au consemnat încă o, un uh, succes, toate acestea confirmă importanța siguranței în uh, cadrul sectorului energetic din Europa și din afara acesteia. Pe 11 martie am făcut deja o invitație pentru o reuniune la nivel înalt care a avut loc pe 15 martie unde au participat uh, reprezentanți ai guvernelor, ai operatorilor din sectorul energetic și unde s-a au avut loc dezbateri în pregătirea Consiliului European din martie. Comisia, însărcinând uh, autoritățile de reglementare și de supraveghere în domeniu, să efectueze o evaluare amănunțită a siguranței centralelor nucleare. De atunci uh, avem un lucru criteriile care vor fi utilizate. Serviciile mele, împreună cu specialiștii, efect, pregătesc în aceste zile un catalog de criterii și de măsuri care va fi, vă va fi prezentat și dumneavoastră și va fi făcut uh, și public în mod transparent. Este vorba despre consecințele unui posibil cutremur și, sau a unor inundații, fie că este vorba de centralele care sunt așezate la mare, la ocean sau cele din interior. Se pune de asemenea întrebarea cum anume circuitele electrice și cele de urgență pot uh, rămâne în funcțiune și, bineînțeles, se mai pune și problema evaluării rezistenței în cazul unor accidente provocate de avioane, de exemplu. Plecăm de la premisa că la plenara de la mijlocul lunii mai a <clears throat> forului comun a autorităților de supraveghere în domeniul nuclear se va putea adopta acest catalog de criterii astfel încât până la finele anului să se efectueze o evaluare amănunțită, obiectivul fiind de a garanta <clears throat> standarde de siguranță de cel mai înalt nivel pentru toate cele 143 de unități de centrale nucleare. Am uh, avut contacte și cu Federația Rusă și cu Ucraina și vom extinde aceste contacte și la Elveția și la Armenia în următoarele zile, în plus și cu țări care planifică construcția de centrale nucleare, precum Turcia și Belarus, obiectivul fiind ca și aceste țări să aplice astfel de standarde de siguranță în vecinătatea noastră apropiată. Știm că competența pentru mixul energetic, dar și pentru tehnologia energetică și astfel pentru centrale nucleare sau pentru alte tipuri de tehnologii revine statelor membre. a rezultat din discuțiile ultimelor zile că statele membre au interesul de a-și păstra această competență. De aceea, pe baza tratatelor existente și a temeiului juridic existent, nu se poate face o coordonare la nivel european. Însă, această garantare a standardelor minime va fi un fel de numitor comun al tuturor statelor membre, indiferent dacă au sau nu centrale <clears throat> nucleare. Franța are 700, 76% eh, producție de centrală nucleară, 14 state nu au. <clears throat> Polonia și Italia, în momentul de față, eh, se gândesc dacă revin eh, Italia respectiv sau încep construcția unor centrale nucleare. Pe lângă aceste <clears throat> teste de eh, rezistență și siguranță, <clears throat> punem accentul pe implementarea standardelor de siguranță și a directivei existente și obiectivul nostru este ca în 2014 să se implementeze eh, total eh, directiva cu privire la siguranța nucleară. Acum am decis să anticipăm această implementare <clears throat> și ne gândim în prezent cum anume ar putea fi întărită această directivă. Trebuie însă create și uh, competențe uh, administrative în acest domeniu, în ceea ce privește autoritățile. La fel, este vorba de propuneri și uh, pentru tratarea deșeurilor radioactive. <clears throat> Asta tot în cadrul unor pași comuni pe care încercăm să-i facem în scopul unei siguranțe maxime. Știm că acest test de rezistență va duce la consecințe voluntare în statele membre. Regret că această evaluare a standardelor de siguranță și, și măsurile care vor fi propuse de specialiști nu sunt uh, de natură obligatorie, însă sper că vor fi acceptate de statele membre. Vă vom informa la mijlocul lui mai, odată ce criteriile și standardele pentru această evaluare vor fi adoptate și vor putea să vă fie prezentate. Mulțumesc. Trecem acum la vorbitorii din partea grupurilor politice, din partea PPE, două minute, doamnă Vortman. Eh, namens mijn fractie wil ik graag... Mulțumesc. În numele grupului meu politic doresc să mulțumesc domnului comisar Oettinger pentru uh, modul în care imediat s-a angajat în uh, folosul siguranței nucleare imediat după cutremurul din Japonia. Acest lucru este foarte important pentru siguranța cetățenilor noștri. Catastrofa nucleară din Japonia demonstrează că este important ca noi să ne reevaluăm regulile care să garanteze siguranța nucleară. Este important uh, pentru Consiliu, pentru Comisie și pentru noi. Noi în Europa suntem de dependenți de energie, dar noi trebuie să facem niște teste de stres europene și criteriile trebuie să fie armonizate. Trebuie să existe o procedură obiectivă, transparentă și, de asemenea, rapoartele trebuie să devină publice în legătură cu rezultatele testelor de stres standardele de siguranță trebuie să fie punctul de plecare pentru aceste criterii. Eu cred că dumneavoastră veți colabora strâns cu statele membre pentru a elabora norme armonizate, astfel încât noi să ridicăm ștacheta foarte sus în ce privește uh, siguranța. Iar dacă există centrale atomice care nu fac față uh, testului de stres, atunci trebuie să conveniți cu statele membre posibilitățile de a um, închide temporar sau chiar definitiv aceste centrale atomice. Deci trebuie să ținem seama inclusiv uh, de centralele nucleare care se află în preajma statelor europene, pentru că și ele sunt uh, esențiale pentru siguranța cetățenilor europeni. Deci um, trebuie să uh, nu renunțăm la energia nucleară pentru că în clipa de față acoperă o mare parte a necesarului din consumul nostru de energie și de altfel și uh, emisiile de bioxid de carbon nu există, dar pe de altă parte, odată cu eforturile de a apela la uh, energii regenerabile, trebuie să garantăm siguranța. Președintele, doamna Uscov, acum, din partea grupului SCD. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. Energia nucleară e o sursă de energie care se diferențiază clar de celelalte. Într-o perioadă foarte scurtă de timp, pot fi produse pagube enorme pentru atât pentru cetățeni cât și în ceea ce privește țările. Deci trebuie să știm acest lucru. Eu sper că discuțiile de astăzi vor duce la niște uh, decizii comune aici la Parlamentul uh, European. Problema energiei nucleare nu are cum să fie soluționată la nivel național, deoarece energia nucleară nu cunoaște granițele naționale și nici măcar uh, pe cele ale Uniunii Europene. De aceea, această dezbatere privind energia nucleară are o importanță extrem de mare. E important să avem niște păreri cât mai armonizate aici, în cadrul Parlamentului European. Și e foarte important să trecem dincolo de divergențele noastre de opinie în ceea ce privește utilizarea energiei nucleare. Nu trebuie să uităm uh, cât de importantă este siguranța pe termen mediu și pe termen uh, lung și să nu uităm care sunt problemele pe care le avem cu aprovizionarea de energetică. Deci în momentul de față nu există o diversificare suficientă pentru a renunța la energia nucleară. Trebuie însă să mizăm pe o cât mai mare diversificare, pe schimbarea surselor de energie. Practic e nevoie aici de o schimbare de paradigmă și ceea ce s-a întâmplat trebuie să fie uh, începutul unei noi perioade, o epocă a durabilității. E clar că pentru asta trebuie să elaborăm o strategie care să ne permită să închidem pe termen scurt și mediu aceste centrale nucleare. Vă mulțumesc, doamnă Urskog. Acum, în numele grupului liberal, un minut și jumătate, doamna Eck. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Evenimentele tragice din Japani, Japonia au arătat că există deficiențe nu doar la reactoarele din Japonia, dar și în întregul sistem internațional. Mulți europeni sunt îngrijorați astăzi de siguranța nucleară aici în Europa. De aceea este esențial ca Uniunea Europeană să-și reevalueze abordarea vis-a-vis -vis de siguranța nucleară. Opinia liberalilor și democraților este că propunerea Consiliului este prea slabă. Ar trebui să testăm nu doar standardele uh, amintite, ci și întreaga capacitate de reacție în caz de dezastre. Este la fel de vital ca aceste teste să fie obligatorii și să se bazeze pe criterii comune transparente. Este evident pentru toată lumea că nu putem lăsa la latitudinea guvernelor naționale și autorităților naționale supraveghere. Aceste teste de rezistență trebuie făcute de experți internaționali și în mod transparent sub coordonarea Comisiei. Trebuie de asemenea să existe o reevaluare de anvergură a legislației în domeniul siguranței. Există o responsabilitate pentru Comisie în acest sens, dar și pentru Consiliu de a face pașii necesari și nu în ultimul rând este esențial ca acum să tragem învățămintele și în ceea ce privește uh, alternativele energetice și eficiența energetică și trebuie să decidem acum și obiective obligatorii. Mulțumesc, doamnă Eck. Din partea grupului verzilor, doamna Rebecca Harms, două minute jumate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Oettinger, știți deja că eu nu am încredere în stresul dumneavoastră, în testul dumneavoastră de stres și vă spun de ce. Pentru că definițiile criteriilor și uh, rezultatelor verificării, dacă se află în mâinile naționale, ale agențiilor naționale de supraveghere a energiei atomice, uh, nu uh, pot să prezinte încredere, pentru că și până acum răspundeau de această situație siguranță. Deci eu cred că uh, reciproc își vor uh, da lumină verde pentru continuarea activității. Credeți dumneavoastră cu adevărat că aceste agenții naționale um, vor recunoaște în public că până acum nu au lucrat cum trebuie, că au fost poate prea toleranți? Eu nu cred în uh, aceste rezultate. Eu cred că în acest sistem de supraveghere trebuie să introducem elementul independenței. Iar ă, ideea că testul de stres ar putea să fie efectuat opțional, voluntar, demonstrează deja că ă, noi nu luăm foarte în serios acest lucru. Dumneavoastră ați putea crea garanții ca niște experți independenți să participe la aceste teste de stres, pentru ca în felul acesta nu se facă doar studii pe hârtie, Eh, pentru că eh, în definitiv, eh, asta nu este decât un sistem în care o mână o acoperă pe cealaltă, în care oamenii sunt bine împrieteniți între ei și ca atare foarte toleranți. Vreau să vă spun că noi, verzi ne am dorit ca testele de stres să demonstreze cât se poate de clar care sunt reactoarele care nu trebuie să mai continue să funcționeze, care trebuie să fie dezafectate, pentru că doar așa putem face și avea o bază solidă pentru o foaie de parcurs pentru ieșirea din utilizarea energiei nucleare, pe care ne-am dorit-o cândva spre 2025. În ultimele zile dumneavoastră ați acordat multe interviuri și ați spus în Germania, de pildă, că știți de pe acum care sunt uh, centralele nucleare și reactoarele care nu vor rezista la testul de stres, că dumneavoastră știți sigur că există câteva. Vă rog să, să le uh, numiți, pentru că există, de pildă, în zona Rinului un asemenea reactor Vă rog să spuneți exact care sunt candidații de risc numiți în felul acesta. Am putea să avem încredere în politica dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc doamnei Harms, iar acum din partea grupului ECR pentru un minut și jumătate, domnul Chichester. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc președintelui Consiliului și Comisiei Europene pentru declarațiile făcute. Conținutul moderat al acestora e în contrast, clar, în contrast clar cu anumite contribuții. E clar că există o diferență majoră între un reactor de 50 de ani din Japonia și noile modele care sunt pe cale de a fi pregătite în Uniunea Europeană. Diferența e enormă. Și e o diferență enormă de asemenea și între riscurile existente în Japonia, riscurile seismice și cele din Europa. În primul rând trebuie să fim foarte siguri în legătură cu ceea ce se poate întâmpla înainte de a lua măsuri de revizuire a ceea ce vrem să facem. Reactorii moderni sunt acum uh, făcuți în așa fel încât să reziste la riscuri, lucru de neînchipuit acum 15-20 de ani și mă bucur să văd că sunteți de acord cu mine, doamnă Harms. A fost un uh, comentariu uh, nepoliticos, doamnă Harms, și îmi luați și din timpul de vorbire. Există o propunere de moratoriu, căreia mă opun, deoarece asta ar însemna să acționăm în grabă fără dovezi științifice. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat înainte de a lua măsuri pentru a modifica deja această cultură a siguranței atât de impresionantă în Europa. Da, e importantă uh, siguranța, însă să nu ne grăbim. Vă mulțumesc, domnule Chichester, pentru grupul GUE. Un minut, doamna Wills. Vielen Dank. Mulțumesc. În Germania, de scurt timp, 250.000 de oameni au demonstrat pentru ieșirea imediată din această formă de energie și trecerea 100% la energii regenerabile. Ambele variante sunt posibile. După Cernobâl și Fukushima, lucrurile sunt clare cu energia atomică, întotdeauna există un risc remanent. De aceea, statele europene trebuie să se angajeze că vor aplica cele mai bune tehnologii existente, conform uh, directivei Consiliului cu privire la siguranța nucleară din 2002 este vorba doar de standardul aplicabil și existent în respectivul stat. De aceea este nevoie de o reformare a acestei directive cu codecizia Parlamentului și nu pe baza tratatului Euratom. Pledez în acest sens și apelez la toate grupurile politice din Parlament să solicităm Comisiei să vină cu o propunere corespunzătoare și trebuie să existe și un scenariu de trecere de la energia nucleară la alte forme. Mulțumesc, doamnă Wills, pentru grupul european al libertății și democrației, dom- doamna Țavela. I do agree Domnule președinte, domnule comisar, sunt de acord cu ceea ce s-a spus până acum, inclusiv în legătură cu moratoriul la care ar trebui să ne gândim, um, uh, pe care ni l-a sugerat domnul Chichester. Dar aș vrea să adaug următoarele. Intrăm, practic, într-o nouă eră uh, dezastrele naturale cu care ne-am confruntat uh, la începutul acestui secol 21 sunt dezastre de mari dimensiuni. Cum putem să uh, înlăturăm uh, pericolul nuclear confruntându-ne cu asemenea dezastre? Din păcate, există și victime umane în urma acestor catastrofe naturale. Noi condamnăm în acest Parlament crimele împotriva umanității. Eu cred că Uh, această eficiență a costurilor de multe ori poate deveni tot o crimă împotriva umanității pentru că nu există transparență, nu există informații în legătură cu uh, muncitorii care lucrează acolo și cu uh, amenințările la sănătatea lor. Este un nou tip de crimă la adresa umanității în acest început de secol. Mulțumesc doamnei Țavela, trecem la următoarea oratorii înscriși pe listă pentru un minut și jumătate. Doamna eh, de Castilio. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, pentru a ne hrăni pentru a călători, studia, pentru a îngriji bolile, avem nevoie de energie. Iar această energie întotdeauna a venit din mai multe surse cea hidraulică, cea fosilă și inclusiv cea nucleară, printre cele mai moderne. Între timp au apărut și sursele regenerabile. Există de asemenea și alte tehnologii în curs de dezvoltare pentru a crește eficiența. Există de asemenea și eforturi și anumite cercetări care nu au putut fi puse în practică, cum ar fi stocarea carbonului sau uh, fusiunea. Și toate acestea sunt necesare deoarece întotdeauna noi, omenire am funcționat și ne-am dezvoltat prin această îmbunătățire constantă a resurselor pe care le folosim și prin cercetare. Studiul, medicina, comunicarea, toate se bazează pe această îmbunătățire constantă a resurselor. Anul acesta, seismul și tsunamiul au uh, provocat niște pagube enorme Japoniei în ceea ce privește victimele omenești, dar și pierderile materiale. De asemenea, au avut loc mari pierderi la centrala de la Fukushima, însă, în primul rând, noi ar trebui să îmbunătățim siguranța. Mâine se va vota aici o rezoluție comună pe care am uh, stabilit-o cu toții, majoritatea grupurilor parlamentare. În această rezoluție se exprimă ceea ce ne unește, nu ceea ce ne separă și le cer grupurilor să fie fidele conținutului acestei rezoluții și să nu pună interesele proprii în fața interesului comun pe care l-am obținut la această rezoluție. Aceasta este răspunderea noastră pentru mâine. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Del Castillo. Un minut, doamna Riera. Domnule președinte, în primul rând Aș vrea să-mi exprim solidaritatea profundă față de victime și față de familiile evacuate din cauza accidentului nuclear. E clar, doamnelor și domnilor, că învățămintele pe care trebuie să le tragem e că trebuie să întărim cât mai repede măsurile de siguranță. Însă siguranță înseamnă și resurse umane. Trebuie să ne asigurăm că există nivelul cel mai bun de pregătire pentru personalul care lucrează în acest sector. Trebuie să fim siguri că aceștia au niște condiții de lucru excelente. Doamnelor și domnilor, trebuie să creăm un cadru excelent legislativ. Putem să o facem de aici, de la instituțiile europene. Aș vrea de asemenea să subliniez angajamentele pe care grupul nostru și le-a asumat în planul de energie pentru Europa. Noi am mizat foarte clar pe energiile regenerabile, pe infrastructuri, pe eficiența energetică și pe mobilitatea electrică. Și în acest context, cred că trebuie, ar trebui de asemenea să redeschidem uh, dezbaterea privind carbonul. Uh, cărbunele, mă scuzați, singura noastră sursă uh, locală de energie fosilă. Vă mulțumesc, doamnă Riera, doamna Hall. Mr. President. Domnule președinte, testele de rezistență cu privire la standarde tehnice nu sunt suficiente. Nu e vorba doar despre cutremure. Problema din Japonia a fost acumularea unor evenimente, inundații, întreruperea comunicațiilor și a curentului. Am văzut cum o problemă duce la alta, astfel încât radioactivitatea de la Fukushima, în momentul de față, împiedică lucrările de siguranță care trebuie efectuate. Un accident nuclear nu este un eveniment linear. Consecințele uh, ne urmăresc uh, și ca în cazul de față cu apa contaminată care se revarsă în mare. În consecință, aceste teste de rezistență trebuie să aibă în vedere uh, toate aspectele unor posibile de evenimente. Domnule comisar, spuneați pe bună dreptate că statele membre au dreptul să-și decidă mixul energetic, însă dumneavoastră răspundeți de siguranța în funcționării Credeți că ar trebui propus uh, o noi uh, standarde obligatorii și <clears throat> în așa manieră încât uh, investitorii și guvernele să se angajeze mai mult pentru energiile regenerabile. Mulțumesc, doamna Hol. Are acum cuvântul un minut și jumătate, domnul Turmes. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, Evenimentele dramatice din Japonia ne demonstrează că singurul uh, reactor nuclear sigur este un reactor nuclear care nu a fost construit sau care a fost dezafectat. Doar un asemenea reactor nuclear poate fi sigur, pentru că orice altă variantă, după ce, ce s-a întâmplat în Japonia, ă, nu mai ă, poate să fie convingătoare. Cetățenii Europei știu acest lucru și fiindcă știu acest lucru, așteaptă de la noi un răspuns clar. Noi ă, trebuie să creăm o Europa care să se bazeze 100% pe energii uh, regenerabile. În ce privește alimentarea caselor, uh, cu energie, transport, tot ce ține de energie electrică. Iar folosirea uh, gazelor naturale într-o perioadă de tranziție poate să ne permită să ne îndepărtăm de energia nucleară. Este datoria dumneavoastră, domnule comisar, să elaborați împreună cu noi o foaie de parcurs pentru ieșirea din utilizarea energiei nucleare. Ați fi de acord să faceți acest lucru? Uh, această foaie de parcurs să o elaborăm împreună cu, nu doar cu industria interesată, ci și cu cetățenii, astfel încât să avem o altă Europa viitorului. Mulțumesc domnule Turmes pentru un minut, domnul Șimanski. Vă mulțumesc. Domnule președinte, dacă vrem să tragem niște învățăminte azi uh, de pe urma evenimentelor din Japonia, e bine, învățămintele trase că trebuie să fim foarte precauți. Nu putem să cerem niște condiții lipsite de realism energiei nucleare. Nu soluționăm nimic astfel deoarece la granițele noastre se vor uh, construi din ce în ce mai multe centrale nucleare care nu vor avea aceleași norme de siguranță și, ca, și control ca cele pe care le avem noi. Acum în Belarus și în Kaliningrad se fac investiții pentru a construi astfel de centrale. Încă o dată, trebuie să garantăm competitivitatea energiei noastre și în același timp competitivitatea întreprinderilor noastre. Trebuie să ținem cont mai ales de situația noastră și de concurența pe care o avem față de Rusia. Pentru a garanta aceste exigențe, trebuie să fim siguri că energia produsă în afara granițelor este produsă cu aceleași norme ca și aici. Vă mulțumesc acum, domnul Ransdorf, un minut. Děkuji, pane předsedající Uh, catastrofa în Japonsku ma... Mulțumesc, domnule președinte. Dezastrul din Japonia poate duce la o serie de concluzii diferite. Energia trebuie să se afle sub controlul statului și orice centrală electrică trebuie să aibă agregate pentru cazurile de urgență. TEPCO a fost neglijentă. Noi trebuie însă să spunem nu acestui val de frică care se răspândește și să spunem nu celor care răspândesc amenințări acum pentru Europa. Avem nevoie de oameni curajoși cărora să nu le fie teamă să găsească soluții noi și avem nevoie de o comisie care să acționeze în spirit de pionerat. Ceea ce nu ne trebuie sunt oameni care să se gândească doar la interesele personale. Mulțumesc. Are acum cuvântul un mic jumate, domnul Lize. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Eu susțin rezoluția comună, eu susțin din toată inima pentru că în felul acesta noi transmitem în mod special două mesaje către responsabilii din statele membre și către populații. Este nevoie de reguli comune pentru a ne proteja de accidentele nucleare în Europa. Eu cred că această uh, împărțire în multe state uh, în ce privește siguranța nucleară trebuie să înceteze. Uh, pentru că la o distanță de 100 de kilometri de aici, la Fessenheim, în Germania, este un reactor despre care știm că nu este mai sigur decât poate reactoarele din Japonia. Deci este clar că noi avem nevoie de uh, criterii comune și de uh, standarde foarte ridicate. Eu cred că dispunem de baza legală și acum este o chestiune politică. Până unde să mergem? Cred că trebuie să mergem uh, mai departe decât am mers până acum în deciziile noastre. Ă, este posibil ca anumite state membre să dezafecteze ă, înainte de termen o serie de reactoare nucleare. Dar, în orice caz, poziția noastră este că nu trebuie în felul acesta să compensăm ă, energia de care nu vom putea beneficia prin importuri de gaze naturale din Rusia. Noi ne dorim un plan de acțiune, el a fost deja configurat, a fost un pas important, dar trebuie să facem facem acea foaie de parcurs. Ă, nu vrem și mai mult combustibil fosil. Dorim să creăm locuri de muncă pentru energie regenerabilă, pentru ca să dispunem de energie electrică la prețuri acceptabile. Mulțumesc domnului Lize și acum pentru un minut și jumătate doamna Trotman. Dragi colegi, energia nucleară e o energie care nu consumă carbon, însă e o energie tranzitorie care se bazează pe niște resurse epuizabile și e potențial periculoasă. Prioritatea după Fukushima este să ne pronunțăm în legătură cu siguranța centralelor. Aceste teste de rezistență trebuie să se facă în mod coordonat la nivelul Uniunii Europene și în vecinătatea apro- apropiată de autorități independente cu norme exigente și cu o transparență cât mai mare. Combaterea schimbării climatice înseamnă să avem politici coerente și ambițioase. Dacă energia nucleară ne permite să avem mai puține emisii de dioxid de carbon pentru a produce electricitatea, nu trebuie totuși să fim dependenți de ea. În Franța, ponderea energiei nucleare în mix e, e majoră. Trebuie făcute mai multe eforturi pentru a economisi energie, pentru a crește energiile regenerabile, pentru a putea pe termen mediu să acoperim nevoile cu acestea. E vorba de siguranța centralelor, dar și de siguranța aprovizionării pentru toată Uniunea Europeană, pentru ca nicio țară să nu întâmpine dificultăți la nivel uh, economic. E foarte important de asemenea să creăm o comunitate a energiei. Vă mulțumim, doamnă Trautmann. Doamna Lepaj, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că ne dorim siguranță. Uh, nu pot decât să susțin tot ceea ce au spus colegii mei și că trebuie să fie independență absolută uh, la nivelul celor care urmează să efectueze testul de stres. Da, să nu ne ascundem uh, pentru că avem uh, centrale nucleare vechi uh, și uh, cred că, în ciuda testelor de stres, nu vom putea niciodată avea garanția că aceste centrale atomice vechi vor putea să funcționeze bine. Cine va putea să plătească prețul unui accident nuclear în Europa? Trebuie să fim foarte atenți și trebuie să organizăm ieșirea din utilizarea energiei nucleare. Trebuie să uh, ne gândim care sunt capacitățile industriale care trebuie să fie create, trebuie să uh, utilizăm energia nucleară cât mai eficient posibil și să alcătuim acea uh, foaie de parcurs. Claude a spus că ar trebui să fie o perioadă de 15 ani până când să nu mai folosim uh, centralele atomice. Poate că este uh, foarte optimist. Probabil că va fi nevoie de ceva mai mult timp. Dar în felul acesta, în final, vom putea crea garanția cetățenilor noștri că nu se va putea repeta un accident ca cel de la Fukushima. Trebuie să fim conștienți de aceste îndatoriri ale noastre noastre. Mulțumesc doamnei Lepaș. domnul uh, Rubic a arătat cartela uh, albastră pentru a adresa o întrebare doamnei Trautmann. Ja, danke, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să rog pe colega Trautmann să-mi spună pentru că în Franța există modelul reglementatorilor independenți care fac treabă foarte bună. Credeți că s-ar putea aplica modelul francez pentru întreaga Europa, pentru un, o autoritate de reglementare europeană după modelul francez? Vă mulțumesc, domnule Rubic, pentru întrebare. Da, într-adevăr, autoritatea de reglementare franceză e independentă și conform logicii pe care am uh, evocat-o eu în legătură cu Comunitatea Europeană de Energie, da, trebuie să avem o astfel de autoritate de reglementare independentă la nivel european care să controleze, care să poată asigura independența activității sale și, bineînțeles, competența acestea. Pe cine doriți să întrebați? doriți să o întrebați pe compatriota dumneavoastră? Sunteți de acord, doamna Trautmann? Doamnă Trautmann, autoritatea independentă, da, pe hârtie, Însă, văzând uh, cum este compusă și văzând lipsa de pluralism acestor persoane, e clar că ne punem multe întrebări. Doamna Trautmann. Domnule președinte, la nivel național întotdeauna putem contesta alcătuirea acestei autorități și sunt de acord cu doamna Lepaj. Eu cred că va exista Uh, va veni o vreme cât mai curând când pluralismul va fi asigurat și deocamdată nu pun la îndoială onestitatea persoanelor care și-au luat în serios sarcina. Domnul Lacost. Alors, tout le monde est content avec... Toată lumea e mulțumită atunci? Putem continua, doamnă Trautmann? Da, foarte bine. Vive la France. Vive la France. La palabra por un minuto. Acum un minut pane předsedo, pane komisaři. domnule președinte, domnule comisar. De câteva săptămâni asistăm la bătălia extraordinară a japonezilor după cutremurul devastator și tsunamiul care a urmat. <clears throat> și admir acest lucru, nu a spus nimeni acest lucru până acum. Aceste evenimente au dus la formularea unor măsuri de securitate mai ridicate. Dezastrele din Japonia trebuie evaluate, trebuie să tragem învățămintele necesare pentru centralele atomoelectrice modul în care dezastrul natural a afectat această centrală trebuie bineînțeles, iar viitoarele centrale trebuie astfel construite încât să facă față unor evenimente similare. Trebuie de asemenea să învățăm de pe urma acțiunilor de uh, salvare care sunt întreprinse în Japonia. Evenimentele din Japonia sunt o oportunitate pentru a revizui standardele existente fără isterie politică încă. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Royle. Domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, toată lumea știe că în statele membre și chiar între diversele grupări politice există opinii foarte diferite dacă să spunem da sau nu pentru energia nucleară. Iar dacă urmărim dezbaterile de astăzi, vom constata că și între grupurile noastre politice există opinii eh, diferite. Există o mare catastrofă în Japonia, o mare problemă și noi am început o dezbatere. Eu cred că rezoluția creează o mare șansă ca să ne dedicăm de pe acum întrebării dacă putem împreună să ridicăm standardele de siguranță și dacă uh, reușim să obținem o competență europeană în ce privește uh, controlul asupra acestor standarde. Unele lucruri uh, nu mă satisfac. Eu cred că Uh, colegii au uh, reușit să elaboreze un text care se concentrează pe mai multă uh, siguranță și pe mai multă cooperare europeană. Dar vreau să pun întrebarea dacă nu ar fi ocazie ca astăzi și mâine să uh, a, lăsăm deoparte întrebarea dacă renunțăm sau nu definitiv la energia nucleară. Pentru că ar trebui poate să ne concentrăm mai mult la a decide că ne dorim o mai mare siguranță și ne dorim competențe europene. Poate că în felul acesta Eh, am avea de câștigat și pentru imaginea Parlamentului European și poate că în felul acesta vom face mai mult în legătură cu eh, modul în care putem preîntâmpina repetarea accidentului din Japonia. Gândiți-vă dacă nu am proceda înțelept în felul acesta. Mulțumesc domnului Royal. What an afternoon. Ok, Mr. Royal, Domnule Royal, acceptați o întrebare din partea doamnei Harms? Domnule Roll, știți că eu întotdeauna am pledat pentru o mai mare siguranță în ce privește energia nucleară, dar din, nu am avut succes în ce privește directiva privind siguranța nucleară pe care noi am uh, adoptat-o cu doi ani în urmă. Deși toți ne-am dorit și atunci standarde foarte ridicate privind uh, siguranța nucleară. Parlamentul practic nu are uh, un cuvânt de spus în întreaga dispută, pentru că decizia legată de siguranța uh, nucleară, testul de stres, se ia la nivelul Consiliului. Deci, noi de regulă ne spunem uh, opinia, dar dacă uh, este sau nu respectată, asta este scris în stele. Deci, dacă dumneavoastră acum uh, ne spuneți spuneți că noi am putea să ne implicăm mai mult în toate domeniile în care este nevoie de transparență, cred că am reușit să ne înțelegem mai bine, domnule Rol. Bun. Domnul Roel, nu am înțeles dacă mi-ați spus o întrebare, că am impresia că nu m-ați întrebat nimica. Eu nu fac decât să mă străduiesc să folosesc o șansă. Știm prea bine că noi doi ne situăm pe poziții uh, perfect uh, diferite față de această problemă. Domnule Schulz, poate că putem trata problema cu seriozitate. Eu cred că ar fi un foarte bun semnal, dincolo de competențe naționale sau uh, comunitare, să ne angajăm mai mult în ce privește siguranța reactoarelor să mergem dincolo de ceea ce s-a decis până acum. Aveți dreptate că eu până acum ă, poate că m-am opus acestor pași, dar dacă vom încerca acum să cădem de acord în Europa și deciziile din acest moment să se afle mai mult pe planul comunitar, atunci cred că am putea să avem câștig de cauză. Eu nu fac decât să pledez pentru o asemenea idee. Yes, please, please. Come on, behave yourselves. Eh? Președintele eh, roagă vorbitorii să nu intervină peste cei care sunt la rând. Domnul Chichester. Doamna Harms, practic, m-a întrerupt când vorbeam la microfon, însă a arătat cartonașul albastru pentru a vorbi cu domnul Roy. De ce nu mă bucur și eu de tratament egal? What's, what's his name? Yes. Mr. Royal, again? No, yeah. Yeah. domnul Royal. Sunteți de acord? Da. Herr Royal, ich wollte Sie... Domnule Royal, Vroiam să vă întreb dacă s-a schimbat ceva în ceea ce privește poziția dumneavoastră personală. Acest plover are 30 de ani, în el am demonstrat acum 30 de ani, când s-a spus de către experți că un risc nuclear apare odată la 3000 de ani. Acum, domnul Huber de la Institutul din Potsdam a spus, da, 10.000 de ani, prin 4.000 de centrale nucleare la nivel mondial, dă un rezultat de 25. Deci la 25 de ani se întâmplă un astfel de accident nuclear. Mai întâi Cernobâl și acum Fukushima. V-ați schimbat poziția? Considerați în continuare că centralele nucleare sunt sigure? Sau credeți ca și mine <clears throat> că Flitzendorf este singura centrală nucleară din lume care este sigură? Remember you have... Domnule Royal, vă aduc aminte că aveți 30 de secunde pentru răspuns domnul Roldar, dar uh, vor, cel care mă interpelează de ce are mai mult timp. Este o chestiune de procedură până la urmă. Părerea mea s-a schimbat, desigur, dar nu în ceea ce privește principiile. Credeți că e așa de rău să ne păstrăm uh, principiile? Însă mi-am nuanțat părerea și am spus că voi uh, Uh, vota această rezoluție dacă rămâne așa cum este, ceea ce este o modificare față de trecut. Poate că e suficient pentru dumneavoastră, poate că nu e suficient, însă îmi mențin părerea, ar fi util să adoptăm această rezoluție cu unanimitate de voturi. Președintele Continuăm acum dezbaterea. Are acum cuvântul un minut domnul Leinen. Ja, Sie haben den da, l-ați auzit pe președintele Comisiei ITRE, eu acum sunt președintele Comisiei pentru Mediu și punctele noastre de vedere sunt cu adevărat divergente cea uh, mai mare siguranță pentru o centrală atomică este un lucru de la sine înțeles. Dar uh, acest lucru uh, a devenit insuficient. Eu cred că trebuie să regândim lucrurile, să mergem mai mult în profunzime și dincolo de siguranță maximă care este obligatorie peste tot în Uniunea Europeană, trebuie într-adevăr să elaborăm și un scenariu, o foaie de parcurs pentru renunțarea la energie atomică. Iar, domnule coleg Roll, dumneavoastră și alții vă trebuie să ne urmați, pentru că înțeleg că și conducerea de la Berlin a înțeles de unde bate vântul și v-a depășit în orientare. Deci este într-adevăr nevoie de un scenariu, de o strategie pentru renunțarea la energie nucleară. Iar, domnule comisar, în iunie anul acesta ar fi foarte bine ca după efectuarea testelor de stres să ne spuneți cum putem să renunțăm la energia nucleară și în cât timp. Mulțumesc, domnule Leinen pentru un, cuvânt și, un minut și jumătate are cuvântul domnul Cancia. președinte, signor comisario, signor... Domnule președinte, domnule comisar, stimată doamnă ministru, doamnelor și domnilor, în primul rând aș vrea să-mi exprim solidaritatea față de victimele acestui dezastru și să transmit condoleanțe de asemenea. Să nu uităm că acum sarcina noastră a politicienilor nu este să luăm hotărâri în momente de panică, ci să ne menținem capul pe umeri și să ne confruntăm în mod uh, realist cu această situație. Să nu uităm că cu toții trăim sub același cer și pe acest pământ există mai multe țări. În al doilea rând, să nu uităm că avem nevoie de o dezvoltare durabilă. Dezvoltare durabilă care se bazează pe trei lucruri, pe nivelul economic, social și cel de mediu. Deci, dacă reunim această îmbinare în eforturile noastre, ne vom afla pe calea cea bună. Această rezoluție prezentată, cu care sunt uh, de acord pe deplin și care a reușit de asemenea să obțină un sprijin uh, foarte larg din partea deputaților, binevenită. Deci noi vrem să facem tot posibilul pentru a crește siguranța și vrem de asemenea să evaluăm situația actuală gândindu-ne la viitor. Trebuie să vedem care sunt parametrii la care ne-am angajat, angajat și să vedem care vor fi măsurile noastre pentru randament și eficiență. Deci e clar, avem nevoie de investiții aici în ceea ce privește inovarea și cercetarea. Inclusiv proiectul ITER trebuie să continue, nu trebuie să-l oprine. oprim. Mă scuzați, președintele a fost informat că astăzi este ziua de naștere a domnului Lainen. Îi urăm la mulți ani. Acum îi dăm cuvântul doamnei Herzog, un minut. Mulțumesc, elnök úr, biztos úr, kollégák! Mulțumesc! domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Siguranța nucleară are o față umană. Atunci când construim sau administrăm centrale nucleare, când monitorizăm funcționarea, adoptăm reglementări și norme, toate acestea sunt acțiuni umane. Cheia pentru siguranța nucleară o reprezintă cunoștințele umane pentru a menține și a aplica aceste cunoștințe, e necesar ca cei care operează astfel de centrale nucleare să uh, își mențină acest nivel și după dezafectarea lor. Eu sunt uh, de acord cu uh, această evaluare, cu testele de rezistență și trebuie să tragem învățămintele corespunzătoare. Este important de asemenea și pentru public. Sunt de acord că trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a participa în cadrul organizațiilor internaționale care se ocupă de siguranța nucleară cu cercetare și dezvoltare și cred că putem scăpa de deșeurile uh, nucleare în șase decenii. Eu cred că trebuie să insistăm uh, în orice caz ca cei 500 de mii de europeni să aibă acces la electricitate. Mulțumesc, cu mic jumătate, domnul Franco. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, este necesar să îmbunătățim gradul de siguranță uh, pentru reactoarele nucleare dar, evident, ele constituie, pe de altă parte, centrale nucleare un element esențial al independenței energetice a Uniunii Europene. Inițiativa europeană de a efectua teste de rezistență la centralele noastre este o inițiativă rezonabilă și răspunde intereselor cetățenilor europeni. Trebuie să desfășurăm aceste teste pe baza unor metode comune, criterii comune, iar uh, grupurile de specialitate și de supraveghere a siguranței nucleare trebuie să uh, avizeze această metodologie este absolut necesar ca toate centralele nucleare să se supună acestui test de rezistență pentru că și uh, riscul este unul transfrontalier. Deci eh, trebuie să colaborăm și cu Agenția Internațională pentru Siguranța Atomică pe baza Asociației Reglementatorilor eh, pentru Europa de vest ca să uh, verificăm și proiectele privind construcția de uh, noi centrale nucleare. Uniunea Europeană trebuie să constituie un model atât în ce privește respectarea regulilor, cât și în privința efortului de solidaritate. Confruntându-ne cu o asemenea catastrofă, eu cred că și o forță pentru protecția civilă trebuie înființată. Este absolut necesară. Mulțumesc domnului Franco. Devco și doamna Van Bremt intervine. mulțumesc, domnule președinte. E drept, în toate grupurile politice există persoane care sunt pentru energia nucleară, alții care se opun. Și e clar că acum, după Fukushima, nu trebuie să ne lăsăm orbiți. A existat un accident foarte grav, un adevărat dezastru care s-ar putea întâmpla și la noi, deoarece nu există risc zero. Și de aceea trebuie să facem trei lucruri. În primul rând, testele de rezistență, așa cum spunea comisarul. Niște teste deschise, transparente și foarte stricte. Și de asemenea trebuie să tragem, să acceptăm consecințele. Deci dacă centrala nu e sigură, trebuie închisă. De asemenea, să ne asigurăm că va exista o uh, renunțare treptată la energia nucleară. Există centrale care au fost construite cu o durată de viață de 30 de ani și după 45 de ani încă sunt în funcționare și asta e inadmisibil. Și acum, cred că de asemenea e absolut uh, de neînchipuit că ne gândim la construcția de noi centrale. Deci trebuie să mizăm pe energiile regenerabile. Cu toții suntem de acord în această privință, nu? Vă mulțumesc. Domnul Sonic, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 26 aprilie vor fi trecut 25 de ani de la Cernobâl, accidentul nuclear uh, cu consecințele cele mai nefaste din istoria omenirii. Ne reamintim de victimele de atunci. În același timp, Aș dori să îmi exprim și simpatia pentru populația din Japonia, care de asemenea se confruntă cu un dezastru nuclear. Ceziu 134 are o perioadă de înjumătățire de 30 de ani și în Ucraina există încă alimente contaminate. În Jetomir și Rivne, în aceste județe, legumele și peștele sunt încă contaminate conform uh, surselor Greenpeace. Zona de contaminare este de cel puțin 30 de uh, kilometri de la centrala din Cernobâl. În Europa sunt 164 de reactoare în Europa și la granițele acesteia. Rusia și Belarus încep construcția de noi centrale nucleare. Nu știm ce standarde de siguranță au acolo. În orice caz, oricare ar fi aceste standarde, a fost întreruptă uh, de către președinte un poco. Puteți, vă rog, să citiți mai rar, domnule Sonic? Powtórzę, że przy granicach Unii Europejskiej są w tej chwili instalowane przez Rosję. Permiteți-mi să repet. Rusia și Belarus construiesc în momentul de față centrale atomoelectrice la granițele cu Uniunea Europeană. Eu nu cred

Vă mulțumesc, domnule Enciu. Acum un minut și jumătate, domnul Carins. Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, Eiropā kodola enerģija. Mulțumesc. Energia nucleară în Europa reprezintă circa o treime din uh, consumul de electricitate total. Dacă dorim ca în scurt timp să înlocuim uh, această electricitate, avem două alternative. Fie sporim uh, uh, folosirea cărbunelui, fie a gazelor naturale. În prima variantă cresc emisiile de dioxid de carbon, iar gazele naturale de cele mai multe ori sunt importate din Rusia. Important este însă siguranța, ridicarea standardelor de siguranță. Însă, dragi colegi, nu va fi suficient să sporim standardele de siguranță doar în Europa, pentru că în vecinătatea Europei, în Rusia, în Belarus, fac pași în continuare. Ei vor dezvolta în continuare centrale nucleare, fără a asculta dezbaterea noastră. Așadar, cele mai înalte standarde trebuie practicate nu doar în Europa, ci în întreaga lume, în special în vecinătatea noastră, în Rusia și Belarus. În al doilea rând, și pe termen scurt, putem să ne întărim măsurile în Europa în ceea ce privește eficiența energetică și economisirea de energie, la fel și utilizarea energiilor regenerabile, energie hidro, uh, energie uh, biologică, energie solară, etc. Toate acestea vor reduce dependența noastră de importuri, dar și de energie nucleară. Mulțumesc, care cuvântul domnul Pirilio. Grazie, președinte. Le notizie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Conform ultimelor informații, la Fukushima situația e din ce în ce mai îngrijorătoare. S-au depășit deja limitele de siguranță și nu se știe ce se va întâmpla într-un viitor apropiat. Din păcate, comunicările făcute nu au fost nici clare, nici transparente. Trebuie făcute testele de rezistență cât mai repede la centralele existente și dacă există îndoieli, trebuie să avem curajul de a cere închiderea imediată a anumitor centrale. E nevoie de niște parametri de siguranță mai sporiți și nu ar trebui să ne gândim acum la construcția de noi centrale. Ar trebui să ne pregătim pentru a renunța treptat la acest tip de energie, deoarece incidentele în domeniul nuclear creează pagube ireparabile asupra mediului și asupra sănătății oamenilor. Trebuie să ținem cont de asta în viitoarele noastre politici energetice și să mizăm pe eficiența energetică, pe economia de energie și, bineînțeles, trebuie să investim în cercetarea de noi tehnologie și de surse alternative. De asemenea, trebuie să deschidem o dezbatere care să țină cont și de a, părerea cetățenilor și a autorităților locale. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu acei colegi care au spus deja că ar trebui să garantăm o siguranță nucleară la standarde europene. Trebuie să fim conștienți că aceste concepții legate de nivelul de siguranță sunt foarte diferite în diversele state membre, dar noi trebuie să creăm standarde de siguranță atât pentru resursele folosite, cât și pentru personalul care lucrează în centrale, pentru cei care locuiesc în preajma centralelor și uh, Uh, asta toate trebuie să fie acoperite de standardele europene. Este nevoie ca pe plan instituțional să garantăm aceste standarde ridicate. Ați spus că statele membre uh, nu uh, sunt poate foarte interesate. Păi dacă întrebăm pe cetățenii noștri și dacă avem asemenea anchete în legătură cu părerea lor, veți constata că ei își doresc ca uh, toate competențele în acest domeniu să fie transferate uh, spre uh, planul comunitar. Eu totuși nu aș fi de acord să fie dezafectate toate centralele nucleare, pentru că trebuie, paralel cu acceptarea unor măsuri de uh, siguranță, să dispunem și de date științifice, de rezultatele unor analize științifice. Trebuie să știm exact ce s-a întâmplat la Fukushima ca să înțelegem care au fost cauzele reale pentru acest accident nuclear. În concluzie, acum uh, urmează să adoptăm o directivă privind deșeurile nucleare și cu acea ocazie vom putea să demonstrăm că tratăm acest subiect cu maximă seriozitate. Mulțumesc. La señora Alfano le ha sacado tarjeta. Doamna Alfano a indicat că dorește să adreseze o întrebare. Sunteți de acord? Te mulțumesc. Vreau să o întreb dacă mii de morți nu reprezintă un element la care ar trebui să ne gândim. S-a spus că nu există elemente care să ne facă să credem că aceste centrale sunt periculoase. Ei bine, avem mii de morți în Japonia, însă nu este acesta un element suficient? Luca Merchis? Vă mulțumesc, Am o întrebare, stimată colegă. Câte centrale nucleare trebuie să aibă accidente până uh, ca dumneavoastră să spuneți că e suficient? Deci uh, ați spus că o singură centrală a fost lovită. Nu, e vorba de șase, de fapt. Însă câte sunt? Uh, de câte e nevoie ca să vă schimbați părerea, stimată colegă? Ça va Oui. Come on. Uh, hvala lepa. Today we'll be here until very late. Eh? Astăzi vom fi aici uh, până târziu. withdraw my, my uh, catch the eye if I can put the question now, Mr. President. Retrag uh, solicitarea de catch the eye dacă pot pune întrebarea acum. Există un uh, reactor la Crișca, în țara dumneavoastră, care, printre altele, este privit puțin critic pentru că se află într-o zonă cu cutremure. Sunteți pregătită să ca măcar să incitați să fie unul dintre, una dintre primele centrale care să fie evaluate prin aceste teste de rezistență, astfel încât uh, cetățenii să poată fi liniștiți că această centrală nucleară nu uh, pune pericole, chiar dacă este într-o, într-o zonă de cutremure. Mulțumesc! Doamna Jordan. Uh, Vă mulțumesc foarte mult. E bine, E drept că în Japonia există mii de victime și personal transmit condoleanțe acestor persoane și cred că ar trebui să oferim tot ajutorul noi, Uniunea Europeană, însă nu ar trebui să abuzăm de faptul că există aceste victime pentru a lupta împotriva energiei nucleare, deoarece această luptă e ideologică. Eu spuneam că trebuie să analizăm motivele care au dus la acest accident nuclear. Trebuie să aflăm dacă astfel de accidente sunt posibile sau nu pe teritoriul Uniunii Europene și să nu amestecăm victimele de pe urma catastrofei naturale cu victimele tsunamiului și cu tremurile cu cele uh, provocate de accidentul nuclear. Asta una la mână, acum în al doilea rând. M-ați întrebat de câte accidente e nevoie ca eu să-mi schimb uh, părerea. Eu am menționat o centrală care are mai multe reactoare. E o centrală, deci cu mai multe reactoare. Și știm că în Japonia există mai multe astfel de centrale. Fiecare accident trebuie luat foarte în serios. Nu doar accidentul, trebuie să ne gândim de asemenea și la evenimentele care uh, sunt uh, clasificate pe o scară mai mică. Uh, a riscurilor și să aflăm mai multe despre toate aceste, avenime, aceste evenimente. Însă un singur accident nu ar trebui să fie un pretext pentru a spune că energia nucleară trebuie eliminată. Mai sunt încă niște întrebări privind uh, centrala de la Crâșca, din țara mea. E bine, și în țara noastră s-au făcut uh, controle Austria a fost implicată acolo, a fost foarte activă și s-au făcut niște teste suplimentare în ceea ce privește siguranța în caz de seism și s-au făcut și modificări la această centrală. Deci e vorba de niște practici continue în cazul acestei centrale. Și sunt convinsă că toți slovenii sunt de acord că astfel, că astfel de teste de rezistență se facă și pe teritoriul țării noastre. Suntem o țară mică, nucleară, însă văd că suntem folosiți uh, din ce în ce mai mult pentru a face verificări internaționale față de alte țări care au mai multe centrale. Acum domnul Zeber, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi. Eu vin din Austria și suntem îngrijorați în legătură cu Crișco. Eu uh, cred că asigurările pe care ni le-a dat colega noastră um, se vor realiza în practică. Aș dori și eu să-mi exprim simpatia pentru uh, populația din Japonia care are mult de suferit. Dar să ne gândim uh, și uh, la faptul că din această criză putem să tragem învățăminte în Europa și un învățământ pe termen scurt poate fi că trebuie să uh, mărim masiv siguranța de funcționare a reactorilor europeni. De asemenea, trebuie să existe un organism european de protecție împotriva catastrofelor nucleare. Iar pe termen lung, bineînțeles că va trebui să încercăm să elaborăm împreună un scenariu de renunțare la utilizarea energiei nucleare. Presupun că tehnologic lucrurile nu, vor, nu se vor schimba semnificativ pe viitor în ce privește utilizarea energiei nucleare și, um, per total, cred că toți uh, trebuie să ne concentrăm pe probleme de siguranță, dar că această siguranță pe termen lung nu poate fi uh, asigurată. Există tot felul de tipuri de risc și dacă le analizăm pe toate, abia atunci vom putea elabora un scenariu realist, iar acesta nu poate fi altul decât să

30... Dragi, coleg, trei... dragi colegi, mă scuzați, 34 de persoane au cerut să ia cuvântul la Catch the Eye. Deja am avut o dezbatere uh, foarte aprinsă, cu foarte multe cartonașe albastre și eu am dat dovadă de multă generozitate. De aceea nu pot cu niciun chip să dau cuvântul la 34 de persoane la Catch the Eye. Aplicând-mi um, competențele cu permisiunea și benevolența dumneavoastră, voi da cuvântul uh, la doi de la PP, doi de la socialiști, o persoană de la Verzi, uneia de la grupul Libertate și Democrație, uh, un, o persoană de la Liberal, mă scuzați, unul de la Verzi, unul de la IFT și o persoană de la neînscriși. Doamna Andrei Chiene are cuvântul acum. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un scurt comentariu în ceea ce privește centralele construite în țări terțe, aproape de granițele UE. Două cazuri au fost menționate aici. Două proiecte nucleare simultane. Unul în Kaliningrad, într-un uh, oblast al uh, Rusiei, vecin cu Lituania și Marea Baltică și un al doilea în Belarus, unde se dorește să se construiască o centrală la doar 20 de kilometri de la granița cu Lituania. Când toată lumea avea ochii îndreptați spre Fukushima, spre evenimentele tragice de acolo, pe 15 martie, guvernul Belarusului și compania Rosaton de energie de stat au semnat un contract conform căruia Rosaton trebuie să încheie uh, Uh, construirea acestei centrale până în 2018. Rusia, de asemenea, oferă o finanțare de 6 miliarde pentru acest proiect. Deci autoritățile din Belarus au avut și o atitudine sfidătoare în legătură cu informarea vecinilor, iar acest program uh, încălcă, mă scuzați, încalcă clar convenția de la ESPO privind evaluările de mediu. Vă mulțumesc, doamna Țicău. Muchas gracias

Înțeleg că Uniunea Europeană dorește să facă aceste teste de rezistență, însă acestea nu sunt suficient de puternice, deoarece ă, se fac pe bază voluntară. Uniunea Europeană nu are niște standarde comune în ceea ce privește aceste teste. Și avem nevoie de niște standarde comune, iar aceste teste trebuie efectuate de către un organism independent. Nu îmi vine să cred că autoritățile naționale de reglementare vor fi de acord uh, să recunoască că există anumite neajunsuri uh, Standardele trebuie să fie independente și controlele independente. Vă mulțumesc. Acum un minut, doamna Rivazi. Merci, me... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le reamintesc colegilor că accidentul de la Fukushima nu s-a încheiat. În continuare există riscuri de explozie. Am o întrebare pentru domnul Oettinger. E vorba de punerea în aplicare acestor teste de rezistență. Așa cum a spus colega noastră, cum veți uh, face? Pe de o parte trebuie să aveți o garantie, o garanție că toate criteriile evocate în Comisia I trebuie să fie luate în calcul de toate statele care au centrale nucleare. Cum veți obliga un stat membru care refuză uh, niște verificări făcute de experți independenți? Să fim sinceri, dacă tot uh, aceleași persoane controlează, deci eu nu văd cum vom aplica aceste teste de rezistență. Avem nevoie de aceea de o structură independentă care să controleze centralele în toate statele membre. Și de asemenea, cum o facem? Vorbeați de Armenia, vorbeați de alte țări ca Belarusul. Deci cum veți face ca aceste țări să accepte astfel de controle? E bine, pentru așa ceva aveți nevoie de sprijinul Parlamentului. Să cum vom face? Și în ceea ce privește răspunderea, avem o mare răspundere de a renunța la energia nucleară și de aceea trebuie să propuneți Parlamentului European un scenariu pentru a ieși, pentru a renunța la energia nucleară. Doar așa putem evita sigur accidentele. Domnul Paș care cuvântul acum. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Eh, rozsiahle poškodenie jadrovej elektrárne vo Mulțumesc. Uh, Pagubele de la Fukushima în urma catastrofei naturale dezastroase au demonstrat, au demonstrat că siguranța uh, nucleară uh, trebuie să fie un deziderat, iar uh, decizia Comisiei de a efectua teste de stres este binevenită. Cetățenii noștri așteaptă garanții, iar testele de stres pot să demonstreze care pot fi riscurile și cum putem îmbunătăți uh, gradul de siguranță al funcționării centralelor atomice. Uh, trebuie să găsim însă și modalitățile acolo unde se găsesc lipsuri în activitate de a îi obliga pe cei care administrează aceste centrale nucleare să îmbunătățească performanțele și să înlăture riscurile. Eu sunt convins, domnule comisar, că vom putea purta un dialog onest în legătură cu viitorul energiei electrice în Europa. Doamna Vertman. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, catastrofa nucleară din Japonia ne-a arătat un lucru. Natura este mai mare și mai puternică decât omul. De aceea a venit timpul să închidem uh, definitiv uh, reactoarele vechi sau cele care se află în uh, zone cu risc seismic. <clears throat> Praguri limită pentru radiații în ceea ce privește alimentele din uh, Japonia trebuie de asemenea introduse. Vă rog să impuneți o astfel de reglementare. <clears throat> Haideți să investim și să folosim energiile regenerabile pentru că ele există și în plus creează și noi locuri de muncă. Iar uh, la noi există o centrală nucleară care nu a fost uh, pusă în funcțiune niciodată și astăzi este o centrală solară. Doamna McGuinness are cuvântul. Doamna McGuinness, vă mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere ar trebui să fie despre siguranța nucleară. clar că am depășit acest subiect și vorbim despre energia nucleară și despre mixul energetic. Eu vă sugerez să vorbim despre asta când ne va prezenta Comisia Foaia de Drum privind energia. Și în ceea ce privește siguranța, ă, întreb ă, Comisia dacă e ă, adecvat să vorbim de cuvântul, de termenul teste de rezistență. În sectorul bancar acestea au dat greș. Eu cred că ar fi bine să vorbim de evaluări de siguranță și evaluări de risc. De asemenea, aș vrea să știu ce follow-up va fi uh, în urma acestor evaluări. Și vrem să se uh, să se analizeze, să se evalueze toate centralele, inclusiv uh, și centrele de um, gestionare a deșeurilor, deoarece eu am mari îndoieli în ceea ce privește un astfel de centru de la granița Irlandei. Da, depindem foarte mult de energia nucleară. Chiar cei care nu au centrale pe teritoriul lor să sunt implicați în asta. Deci siguranța e foarte importantă. Să ne uităm la mixul energetic și să uh, spunem lucrurilor pe nume. Nu e chiar așa de ușor să spunem că energia regenerabilă ne va scoate din uh, această problemă. Domnul Arsenic. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut nevoie de 25 de ani pentru a uita catastrofa de la Cernobâl și uh, Iată că s-ar putea ca nici catastrofa din Japonia să fie, nu fie suficientă pentru ca amintirea legată de asemenea dezastre să devină atât de puternică încât să ne îndepărtăm de uh, energia nucleară. Păi iată că nu am tras învățăminte nici după 25 de ani. Continuăm să ne dorim să uh, utilizăm energia nucleară. Ar trebui să închidem centralele nucleare și să nu permitem uh, crearea altora. Este nevoie de un for care să uh, ia în calcul și costurile pentru uh, mediul înconjurător. Ar trebui să folosim uh, energia fotovoltaică, alte surse de energie regenerabilă. Domnule comisar, aveți responsabilitatea de a acționa și dacă nu acționați, este vina dumneavoastră. Mulțumesc. Are cuvântul domnul comisar Oettinger. Meine. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați în ceea ce privește uh, tematica politice energetice pe termen lung. Dorim să vă invităm să contribuiți din prima zi în ceea ce privește această foaie de parcurs energetică. De aceea vă ofer să participați uh, la discuții deja de la începutul lunii mai uh, cu privire la diferite scenarii posibile. Una dintre opțiuni cu toate consecințele aferente, va fi este este și aceea de a ajunge la 100% energii regenerabile. Însă trebuie să uh, existe rețelele necesare, trebuie să existe investițiile necesare în cercetare, dezvoltare, etc. Însă v-aș ruga de asemenea să țineți cont de temeiul juridic. Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare doar acum un an și jumătate. La crearea sa ați participat mai mult decât mine. Însă acest uh, tratat uh, prevede <clears throat> o competență sporită pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește politica energetică, însă face o excepție importantă și clară care se referă la tehnica energetică și la chestiunea mixului energetic. Acum putem discuta dacă a fost uh, corect sau nu să procedăm așa în tratat. Însă, consecințele evenimentelor din Japonia și evaluarea uh, rezultatelor testelor noastre trebuie să se facă în baza tratatului existent de la uh, Lisabona și în anume în, par, în baza articolului 94. Eu cred că Uniunea Europeană ar avea suficiente cunoștințe de specialitate pentru a se implica și în ceea ce privește mixul energetic, dar <clears throat> competența tehnologică rămâne la statele membre. Obiectivul 20% energii regenerabile pe care l-am convenit cu statele membre reduce totuși competența statelor membre la 80% din mixul lor energetic. Dacă ne dorim acest lucru, cei 20% pe care ne propunem să-i obținem în energii regenerabile trebuie verificați periodic. Însă competența statelor membre se scade la sub 80% pentru că în domeniul transporturilor uh, regenerabilele reprezintă poate 10% și în 9 ani ne propunem 65% de energie regenerabilă, fie că e vorba de hidrosolar, etc. Așadar, în 3-4 ani, energiile regenerabile vor fi depășită cărbunele și energia atomică în domeniul electricității. Eu cred că este un proces un pas înainte care trebuie apreciat. 35% energie regenerabilă în 9 ani. Și vom analiza nu perioada 20, până în 2050, ci și până în 2025-2030, în care vor trebui făcute investițiile în tehnică, în rețele, în capacități de stocare. Și în 2030 vom avea probabil un procent de transformare uh, al electricității de 40 plus X. Toate aceste lucruri vor trebui făcute în consultare cu statele membre. Dacă energiile regenerabile vor avea un procent de peste 40%, competența statelor membre pentru mixul lor energetic se va reduce la sub 60%. Și așa se fac pași înainte. Poate că pentru unii nu este suficient de rapid. Însă așa putem proceda fără modificarea tratatului de la Lisabona, lucru care nu ar fi reprezentativ acum. Această schimbare a obiectivelor la 20, la 35, până la urmă la 40, atrage după sine până la urmă și o schimbare a prerogativelor, a competențelor care se transferă spre Uniunea Europeană. Însă, trebuie de asemenea să analizăm în paralel și statele membre. Există în Polonia, de exemplu, uh, producția uh, de electricitate se face în procent de 90% din cărbune. Și eu cred că toți deputații din această mare țară, Polonia, sunt în asentimentul meu când spun că, sau le adresez întrebarea, credeți că guvernul dumneavoastră va coborâ la zero acest procent de utilizare a cărbunelui? Eu nu cred. Iar în Polonia se planifică în momentul de față și o nouă centrală nucleară, ceea ce înseamnă că partenerii polonezi vor ca cu energia nucleară, să vină cu o contribuție în mixul lor energetic pentru a scădea dependența de importul de gaze naturale, de exemplu. Însă, doamnă Harms, acest guvern este alesă în mod democratic și se bucură de aprecierea populației și tocmai noi din Germania nu ar trebui să credem că noi știm toate lucrurile mai bine. Eu am încredere și în colegii din Polonia. Lieber Herr Frank Dummeson, pentru că totuși avem înclinația de a încerca să decidem pentru Europa din Germania. Eu cred că trebuie să apreciem procesele democratice din Polonia, din Franța și de altundeva. Următorul punct. Ähm, Eu vorbesc în calitate de european care își cunoaște țara natală Germania și care respectă și procesele democratice din Polonia, Franța și în alte state. De aceea vă spuneam, cine are producție energetică cu 90% cărbune, acestuia va fi foarte dificil să reducă acest procent la zero. Bine, cărbune fără emisii de dioxid de carbon este altă opțiune. Cine cunoaște Polonia, Spania, etc., trebuie de asemenea să acorde și cărbunelui o opțiune în mixul său energetic, pentru că altfel nu recunoaște regulile unui uh, joc democratic. De aceea, stocarea și captarea uh, carbonului, proiectele de cercetare în acest domeniu sunt foarte importante pentru a atinge aceste uh, deziderate în ceea ce privește emisiile în următoarele decenii. Până în 2000 50 am prevăzut o scădere de 10% față de astăzi. Președintele intervine și roagă deputații din sală să nu-l mai întrerupă pe domnul comisar. În ceea ce privește chestiunea centralelor nucleare, știți foarte bine că există țări ca, pentru în care există în momentul de față un moratoriu sau există țări care doresc să uh, depășească această tehnologie. Există țări, ca de exemplu Elveția, care a renunțat la utilizarea acestei tehnologii. Există țări în care se află în construcție astfel de reactoare, Finlanda, de exemplu. Există țări care au centrale nucleare și planifică centrale noi și uh, există țări care nu au centrale nucleare și care totuși vor să demareze construcții de centrale nucleare. De aceea consider că Indiferent de aceste diferențe și de diferențe de culturi, acest uh, test de rezistență cu standarde uh, comune este binevenit, este poate un prim pas, însă este un numitor comun pentru un maxim de siguranță, pentru țări cu energie atomică și pentru țările fără energie atomică. S-a spus că autoritățile trebuie să fie independente doamnelor și domnilor, în diferite domenii ale vieții avem controle juridice și tehnice. Dacă e vorba de trafic, de alimente, de industrie, de energie. Eu cred că trebuie să avem încredere în aceste autorități de supraveghere, în principiu. Dacă vorbiți de Pattenheim și spuneți că autoritatea națională de uh, reglementare în domeniul nuclear nu respectă cerințele legale, mi se pare o declarație foarte care merge foarte departe. Și totuși, din partidul dumneavoastră, vine ministrul uh, care a, a răspuns de această autoritate timp de șapte ani. În mai vă voi prezenta în în mod transparent, înainte de adoptarea deciziei, acest proiect pentru testul de rezistență în dorința de a obține de la dumneavoastră și alte sugestii pentru a demara un proces care în, fine, în final să beneficieze de o largă acceptare din partea tuturor statelor membre. Începând astfel cu acest test de rezistență cu care ne-au însărcinat șefii de stat și guverne, Și astfel avem un Vom avea un prim standard comun pentru toate cele 143 de centrale nucleare. Sper să beneficiem și de susținerea Parlamentului. Și un ultim punct. Am preluat o directivă în ceea ce privește siguranța nucleară din iulie 2009, care trebuie pusă în aplicare până în uh, iulie anul curent. Vă spun foarte deschis, pentru mine nu este suficientă pe fondul ei, pentru că mai întâi se ocupă doar de chestiuni formale, definește competențe, uh, stabilește chestiuni în ceea ce privește autoritățile, însă pe fond, pe conținut, nu este suficientă. De aceea, în paralel cu această verificare a siguranței nucleare, aș dori să discut cu Consiliul pentru a vedea cum putem uh, revizui cât mai curând această directivă și să venim și cu precizări de fond în ceea ce privește siguranța nucleară la nivel european. Atât din partea mea astăzi. Mulțumesc. Now, dear, dear colleagues. Vă mulțumim. Nu pot fi folosite cartonașele albastre pentru a adresa întrebări uh, Comisiei sau Consiliului. Cartonașele albastre se folosesc doar între noi, deputații, deci nu le ridicați pentru a pune întrebări Comisiei. Nu e permis așa ceva. Acum îi dau cuvântul doamnei Gheori according to the rules. Așa sunt regulile, doamnă Gării. Vă mulțumesc, domnule președinte. Tisztelt elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor, această dezbatere a fost foarte interesantă și vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați spus aici. Noi am mărit cu mare atenție discuțiile acestea.